Bine, buongiorno a tutti. Io comincerò. Bună, dimine... Bună ziua tuturor. Propun să începem uh, cea de-a doua parte a zilei, pentru că altfel nu o să reușim să respectăm urarul. Primul punct de pe ordinea de zi este un raport referitor la competențele legislative și de control ale statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie. De fapt, pe acest subiect avem un aviz Acest subiect este uh, urmărit de colegul Sayer, care este raportor în Comisia Jurii și noi, împreună cu multe alte comisii, avem aviz cu privire la modul în care trebuie să fie abordat acest subiect al competențelor delegate. Sarcina pe care am primit-o din partea comisiei a fost să fiu raportoare și în acest prim aviz al meu, cu ajutorul secretariatului, având în vedere că am făcut raportul în calitate de președintă, deci m-am limitat să semnalez, să reiau modul în care Comisia noastră a abordat acest subiect până în momentul de față, având în vedere că e o chestiune nereglementată și, prin urmare, solicitarea Comisiei Jurii tocmai de aici rezultă, din nevoia de a încerca să structurăm, să spunem, o abordare transversală între toate comisiile responsabile de aviz. Termenul limită pentru amendamente este 2 iulie anul acesta, la prânz, după care o să avem un vot în ITRE pe 18 septembrie și în plenară va ajunge în noiembrie. E vorba de un subiect, dacă vreți, foarte tehnic, dar dacă cineva vrea să intervină, acum aveți ocazia, dacă nu, puteți face acest lucru prin amendamente. Dacă nimeni nu are nimic de spus, ce pot eu să vă recomand este să citiți acest document care a fost pregătit și care oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor noastre în calitate de comisie în acest domeniu, după care să vedem ce amendamente primim din partea colegilor și pe 2 iulie vom avea votul. Vă rog. Aș avea un singur comentariu. Este vorba de eh, actele delegate dar trebuie să vedem și proporțional cât din legislație poate fi acoperite de acestea, pentru că dacă avem 16, 17, 20, până la urmă ajungem ca întreaga legislație să fie parcursă fără codecizie. Deci în loc să ne uităm la actele delegate individuale, cred că trebuie să vedem și proporțional um, cum pot fi aplicate pentru a nu ne pierde competențele ca Parlament în procesul de codecizie. Deci nu doar pe procedurile individuale a actelor delegate în legislație trebuie să ne axăm, ci să vedem și proporțional ce parte din legislație poate fi gestionată prin aceste acte. Dacă ne amintim directiva privind produsele din tutun, există acolo 16 acte delegate. Nu pot să spun că e prea mult sau cât e prea mult, cât e prea puțin, poate chiar și unul e prea mult, dar oricum trebuie să avem o proporție corectă uh, în legislație și cred că asta ar putea să fie o abordare specifică ITRE. Comisia, doriți să ne spuneți ceva pe acest subiect? Aveți sugestii? Nu. Bun, dacă nu, aș vrea să invit pe colegi să parcurgă nota pe care am pregătit-o și să prezinte amendamente din perspectiva faptului că subiectul este unul extrem de relevant, având în vedere că va avea impact asupra viitoarei noastre activități. 2 iulie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Astăzi e o zi destul de dificilă Următorul punct este un raport al colegei Nibler, care tocmai ne-a spus că va întârzia câteva minute și, prin urmare, o să ne suspendăm uh, reuniunea 5 minute, poate trebuie să dați un telefon, reveniți după 5 minute și apoi trecem la următoarele puncte. De fapt, iată, observ cum mai este un singur punct sau două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 Bine, allora anticipiamo il punto 10 e dia, e do... Bun, haideți să trecem la punctul 10 până vine doamna Nibler și dau cuvântul doamnei Herzog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunteți aici în, în calitate de uh, raportor al meu din umbră și cred că oricum toată lumea implicată aici așteaptă să vadă ce se întâmplă în uh, Comisia pentru Bugete în, în, tria, în paralel. Și eu aș vrea să știu ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă trialog. Din câte știu, nu prea bine merg lucrurile. Dar aș vrea să vă spun uh, ce părere avem noi în ceea ce privește negocierile pe capitolul 8 și să vă informez cu privire la solicitarea domnului Lamasur pentru comisia noastră de a emite o scrisoare pentru a finaliza care este părerea noastră pe acest capitol 1A. Se pare că Trialogul se apropie de final și deși deci nu suntem mulțumiți de cifre, nu ne putem permite să începem să le contestăm. Și de aceea, ce trebuie să facem este să informăm Comisia de Bugete printr-un proiect de opinie cu privire la um, limitarea proiectelor care ne interesează pe noi la demarcarea lor și, uh, din punctul meu de vedere, și așa am și pregătit scrisoarea, uh, trebuie să, asigur, să spunem că nici un cost ITER nu poate fi finanțat din fonduri care rămân de la 1A, nici pe seama altor dosare, nici pe baza marjelor, nici pe, bana plafone, pe baza plafonelor Pe de altă parte, uh, marjele și plafoanele pot reprezenta un fel de um, indicii, dar nu putem să le alocăm, să le delimităm putem totuși trimite o scrisoare Comisiei pentru Buget și să spunem că noi am stabilit cu prioritare faptul că marjele și plafoanele trebuie să fie fuzionate în viitor și uh, eu aș spune că trebuie să le folosim doar pentru proiecte pentru creștere economică și locuri de muncă și pentru gestionarea uh, șomajului în rândul tinerilor la nivel teritorial. Mă refer la COSME, IMM-uri și probabil și activitatea de cercetare cercetare. Adică, altfel spus, nu suntem de părere că banii care rămân din, din CEF, Facilitatea pentru Conectarea Europei, pot fi acoperiți din marge sau plafoane. Asta, cam asta trebuie să spunem în scrisoare. Pe de altă parte, cred că trebuie să subliniem din partea Comisiei ITRE că dacă nu există fonduri pentru capitolul 1A, trebuie să cerem Comisiei să ne prezinte idei cu privire la modul în care cadrul de reglementare poate fi uh, făcut mai eficient. Trebuie să cerem Comisiei să vină cu propuneri în diferite sectoare, în politica industrială, politica energetică, te- pentru telecomunicații și așa mai departe. Să vedem unde se pot face economii de cost. Și vreau să vă mai reamintesc pentru nevoia de investiții în cunoștințe și abilități. Deci astea sunt principalele idei pe care eu le-aș introduce în scrisoare. Încă o dată, nu putem uh, aloca sau uh, demarca aceste marje în mod obligatoriu, dar putem măcar să indicăm faptul că nu vrem să fie folosite pentru a înlocui părțile financiare deja tăiate din facilitatea pentru conectarea Europei sau cealaltă facilitate. Atât am avut de spus. Și dacă sunteți de acord, scrisoarea poate fi trimisă de doamna uh, Sartori în calitate de președinte cât mai repede către domnul Lamasur. Mulțumesc colegei Herzog. Vrea cineva să adauge ceva? Văd că nu. Comisia. Avem pe cineva de la comisie care vrea să intervină? Văd că nu. Bun. Nimeni nu vrea să intervină, nici comisia nu vrea să intervină, pare mulțumită cu ce a auzit. Prin urmare, doamna Herzog, dacă sunteți de acord, putem uh, să ne gândim la posibilitatea de a trimite această scrisoare către domnul Lamasur, în uh, care să reflecte poziția Comisiei ITRE. Bun, am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Acum încă mai așteptăm puțin până sosește doamna Nibler. Che l'ultimo punto all'ordine del giorno. Acesta fiind ultimul punct de pe ordinea de zi. On Bine, allora come ultimo punto all'ordine del... Bun, ultimul punct de pe ordinea de zi este uh, raportul doamnei Nibler, care tocmai a sosit și care am să-i dau cuvântul. Ne va vorbi despre politica industrială spațială a Uniunii Europene. Ai cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îmi cer scuze față de colegii din comisie, pentru că am întârziat, am fost la o altă comisie. Însă m-am grăbit să ajung pentru că nu voiam să mă așteptați. Bun, deci am votat să uh, realizăm un raport de inițiativă pe tema acestui document al Comisiei Europene. Nu l-am scris încă uh, și vă mulțumesc, doamnă președinte, că am ocazia de a purta da un prim schimb de opinie astăzi pe acest subiect ca să vedem uh, ce idei se vor degaja din cercul nostru pe care eu să le introduc apoi în proiectul meu de raport. În primul rând, ca primă afirmație, aș vrea să vă spun că salut faptul că Comisia Europeană a pregătit această comunicare pe tema politicii industriale spațiale pentru că acest sector este unul foarte important, are tot meritul și cred că trebuie să uh, ne ocupăm foarte intens de acest subiect uh, la nivelul Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru, uh, pentru propunere. Aș dori în introducere să vă spun că politica spațială, după cum știu mulți colegi de aici, este un subiect foarte complex pentru că aici sunt uh, implicați foarte mulți actori uh, prezenți pe piață sau, ca să spunem altfel, nu există o piață clasică avem o utilizare comercială foarte puternică în Europa a spațiului, altfel decât în Statele Unite ale Americii, unde spațiul este dominat de elementul militar. Și avem o diversitate foarte mare de interese în acest sens și deci, după părerea mea, este foarte dificil să se definească corect politica spațială. Comisia a formulat cinci obiective specifice pe care ar dori să le vadă urmărite de sectorul industrial spațial. În primul rând, dorește un cadru reglementativ stabil și coerent. În al doilea rând, dorește ca această industrie să facă față concurenței mondiale, deci ar trebui dezvoltată baza industrială din Europa și ar fi de preferat ca în acest sector să activeze tot mai multe IMM-uri. În al treilea rând, al treilea obiectiv se referă de asemenea la uh, uh, eficacitatea pe planul costurilor Uh, în industrie pentru ca aceasta să fie competitivă. În al patrulea rând este vorba de uh, prestarea de servicii care trebuie să fie integrate și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, se dorește independența tehnologică și un acces independent pentru noi europenii la spațiu. Uh, Comisia a prevăzut 37 de măsuri în acest domeniu specific pe care le-a propus și, dragi colegi, nu aș dori să le enumăr, vă rog să le citiți chiar dumneavoastră în propunerea comisiei. Aș dori să vă spun că mie mi se pare cel mai important ca aceste 37 de piste de acțiune să fie prioritizate. Deci cred că trebuie să facem împreună un catalog de priorități, asta mi se pare cel mai important și să vedem pe ce să punem accentul, asta voi și face în raportul meu de inițiativă, trebuie să vedem unde avem noi posibilitatea ca europeni să ne detașăm pe plan mondial. Cred că e foarte important să vedem ce rol joacă, de exemplu, politica europeană a spectrului în perspectiva politicii uh, spațiale și cum se înscriu și activitățile noastre de cercetare în acest domeniu, împreună cu Orizontul 2020, care trebuie să fie utilizat la modul optim. Trebuie să vedem ce fel de rol jucăm, ținând cont de actorii noștri. Avem ESA, avem UE, avem statele membre, trebuie să vedem cum putem colabora cu statele membre și între noi, între instituțiile europene pentru a realiza cât mai bine toate aceste chestiuni atât de diverse. Și trebuie să vedem și cum putem răspunde la provocările politice. Mă bucur foarte mult că am șansa să port astăzi această dezbatere cu colegii pe tema aceasta, pe tema acestei comunicări. Cred că avem nevoie de un plan de acțiune, de o foaie de parcurs, pentru ca industria să fie încurajată, pentru că și în acest sector mic, dar foarte important, e nevoie de o siguranță a planificării și sper ca avizul nostru să uh, își aducă contribuția în acest sens. În încheiere, în ceea ce privește calendarul, eu am să încerc să uh, trimit la traducere raportul la începutul lui august, pentru ca la începutul lui septembrie să putem discuta proiectul de raport și apoi uh, se va stabili un termen pentru depunerea amendamentelor, poate 4 uh, septembrie ar fi bine să fie, și atunci în 26 septembrie am putea vota la Comisia ITRE și apoi să ajungem cu raportul în plenară chiar anul acesta. Cred că ar fi foarte bine. Și m-aș bucura dacă am reușit să respectăm acest calendar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Nibler. Are acum cuvântul domnul Remek, raportor din umbră. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skoro bych eh, považoval za ostudu, kdybych se k tomuto bodu nevyjádřil. Mulțumesc, doamna președinte. Ar fi păcat dacă n-aș face și eu câteva comentarii pe acest subiect. Așa că mă bucur să fiu prezent astăzi aici și mă bucur de faptul că avem un astfel de text în fața ochilor. Sunt convins că în comisia noastră, persoana potrivită a primit acest uh, text pentru a pregăti un raport, pentru că doamna Angelica Nibler cunoaște foarte bine acest subiect, așa că uh, sunt convins încă de pe acum că rezultatul va fi unul foarte bun. Și cred că asta ne va permite să analizăm foarte multe probleme și ne va permite să ne cizelăm deciziile și să ajungem la un acord în ceea ce privește procedurile ce trebuie urmate, pentru că este unul dintre sectoarele cele mai importante în care Europa poate interveni și Europa trebuie să își mențină acest rol de lider care a fost câștigat până în prezent. N-am să intru în prea multe detalii acum, pentru că va trebui să mai studiez în detaliu materialul propus de către comisie, Însă am avut ocazia să discut despre aceste subiecte încă de când am venit în acest Parlament și iată că mă aflu la cel de-al doilea mandat. Așa că trebuie să ne asigurăm că vom avea pentru viitoarele generații un acces garantat la spațiu. Și foarte multe lucruri vor decurge din acest acces, așa că trebuie să analizăm și ce vom face noi și ce vor face alții alți parteneri, spre exemplu Statele Unite, Rusia, cele două mari puteri care sunt în momentul de față capabile de a lansa astfel de misiuni și navete în spațiu. De aceea, cred eu că aici e un element cheie. Mă voi opri aici și toate alte, alte comentarii le voi face ulterior, oricum aștept cu nerăbdare cooperarea noastră și sunt uh, doritor să-mi aduc contribuția Pe 26 septembrie va avea loc votul și va fi chiar și ziua mea. Mulțumesc! Domnul Prodi are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și colegei Nibler și colegului Erec pentru aceste intervenții. Am trecut foarte repede peste documentul comisiei, deci poate că mi-a scăpat mie, dar n-am reușit să găsesc un loc în document unde să se aloce o atenție deosebită riscurilor la care sunt supuse infrastructurile spațiale europene. Și aici mă refer în special la prezența deșeurilor spațiale, la existența deșeurilor spațiale datorită faptului că acestea sunt în creștere, crește și posibilitatea de coleziune, coliziune între acestea. Având în vedere că devenim din ce în ce mai dependenți de spațiu, trebuie să ne gândim la o modalitate de a îmbunătăți siguranța sateliților noștri, pentru că e vorba aici de niște amenințări care uh, se pot concretiza din ce în ce mai mult. Și orice astfel de coliziune dintre deșeuri generează un număr și mai mare de fragmente de deșeuri mai mici, lucru care la rândul său duce la creșterea exponențială a posibilității de coliziune între aceste bucăți în viitor. Prin urmare, Trebuie să ne preocupe foarte mult această problemă. Ba chiar, zic eu, trebuie să începem uh, rapid să uh, trecem la o abordare pozitivă a curățării spațiului. Adică să ne gândim la posibilitatea de a readuce în orbită aproape de Pământ aceste deșeuri, fiindcă de aici vor putea fi absorbite, atrase mai ușor în atmosferă și apoi curățate. Mă refer aici la diferite obiecte, sateliți care nu mai funcționează sau poate fragmente care au rezultat în urma unor coliziuni eh, anterioare. A existat o, o astfel de coliziune între uh, un mic satelit din America Centrală și uh, un vechi satelit al Uniunii Sovietice la data respectivă. Deci așa ceva se întâmplă. Pericolul este real și aș vrea să luăm notă de această realitate cât mai repede posibil. Industria spațială europeană are capacitatea de a face acest lucru și eu zic că e bine să ne gândim la infrastructuri care să se concretizeze, să spunem, în niște uh, nave spațiale care să capteze aceste fragmente uh, care acum sunt deșeuri și să le aducă în atmosferă. Mă refer aici mai ales la țările care au disponibilități în acest sens. Prin urmare, e nevoie de un uh, capitol specific unde să se vorbească de un acord internațional care să permită curățarea spațiului, curățarea de acești sateliți care sunt la finele ciclului de viață, dar care încă um, au rămas neatinși. Dacă nu, acești sateliți ar putea să fie implicați în tot felul de incidente care să da, dea naștere la uh, incidente pentru aceste țări. Și m-am gândit și am discutat despre asta cu colegii din cadrul grupului interparlamentar pentru spațiu și aeronautică, m-am gândit că s-ar putea să existe niște navete cu motor ionic, prin urmare care nu au o putere așa de mare, dar care uh, au o durată de funcționare mai lungă și care poate ar putea îndeplini această funcție de a se deplasa și de a capta oarecum aceste uh, fragmente de satelit, să le scoată uh, din orbita extinsă, să le aducă mai aproape de Pământ, astfel încât uh, frecarea aerului în atmosferă să ducă la eliminarea completă a acestora. Asta cred că este un lucru pe care putem să îl um, ducem uh, ca partea unui cod de bună conduită. Adică să ne implicăm uh, uh, în scoaterea de pe orbita acestor sateliți care sunt la finele ciclului de viață. astfel încât fiecare entitate care a lansat câte un satelit să își asume partea sa de responsabilitate de a curăța spațiul, care să fie cât mai degajat de astfel de deșeuri posibil. Apoi, mai există aceste furtuni solare, care au cauzat deja în anumite situații probleme la suprafața terei, dar mă refer la niște uh, daune concrete, de exemplu la nivelul transformatoarelor din rețelele electrice. Sigur că nu știm deocamdată care sunt efectele concrete a acestor furtuni solare asupra sateliților. În special, nu e clar dacă vulnerabilitatea crește în funcție de starea de funcționare sau nefuncționare a satelitului respectiv. Iată deci pentru ce trebuie să facem un plan de cercetare concret, pentru că, încă o dată, noi depindem foarte mult de ce se întâmplă în spațiu și pur și simplu nu ne putem permite să rămână niște elemente așa de necunoscute în ceea ce privește situația din acest spațiu. Și o situație similară ar putea fi cea a obiectelor extraterestre care se apropie de Pământ și care trebuie și ele să fie avute în vedere. Trebuie să le determinăm cu mare exactitate pozițiile acestor obiecte care vin din spațiu, să încercăm să le determinăm orbita pe care se deplasează și în ce măsură ele prezintă un risc pentru planeta noastră și pentru sateliți. Dat fiind că acesta este ultimul punct de pe ordinea de zi, mi-am permis să intervin cu așa detalii și aș vrea să mai subliniez câteva aspecte. În primul rând, în ceea ce privește investițiile, am avut uh, niște dificultăți uh, aici. De exemplu, programul Galileo, când uh, s-a vorbit despre acel parteneriat public-privat care nu prea a dus la rezultate bune. Având în vedere că traversăm o criză economică, Uniunea Europeană cred că ar trebui să se implice într-un proces de investiții intense pentru aceste infrastructuri. Odată ce infrastructura există și funcționează, putem începe să ne gândim și la o posibilă privatizare, să spunem, și să constituim un fond uh, de rotație care să faciliteze investițiile în toate structurile spațiale. Și aș vrea încă o dată să subliniez că toate aceste aspecte trebuie să se bucure de o atenție deosebită din partea noastră, din perspectiva investițiilor. Pentru că să investești în acest domeniu înseamnă să investești în viitorul nostru, în niște infrastructuri care vor fi cu adevărat europene. Pentru că nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi viața fără Galileo, fără Copernicus sau fără toate celelalte uh, sisteme de telecomunicații. Și cred că acesta ar fi o investiție pentru viitor, pe care dacă o facem acum, uh, funcția va fi mai mult decât una de conjunctură. Mulțumim, domnule Prodi. Uh, v-am lăsat 9 minute și 20 de secunde pentru intervenție, dat fiindcă acum ne apropiem de final, domnul Tozenovski. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel později, nějak se mě protáhlo eh, předcházející. Mulțumesc, doamna președinte. pare rău că am ajuns mai târziu. Și asta din cauza ședinței precedente. Eu mă număr printre cei care sprijină toate activitățile de inovare și care sunt taxate pe această dimensiune spațială. De ce? Pentru că spațiul este strâns legat de apariția unor noi tehnologii și aceste noi tehnologii pot fi astfel uh, lansate. Eu sunt convins că cercetarea în domeniu reprezintă un element cheie pentru proiectele europene. Pentru că dacă cercetarea cosmică revine doar în seama unui singur stat membru, statul membru respectiv uh, nu ar avea de unul singur personalul necesar, competențele, expertiza necesară pentru a putea uh, derula această cercetare. Și cred că în acest sens, valoarea adăugată se situează la nivel european. Și aș dori să-i mulțumesc doamnei Nibler pentru, și pot să vă asigur că dânsa are experiență din rapoartele precedente Știm că există anumite proiecte care au fost deja lansate, spre exemplu Galileo, și este vital pentru un astfel de proiect ca el să fie încununat de succes, pentru că va duce la apariția unor noi alte proiecte, iar oamenii vor crede, vor înțelege că aceste proiecte, deși sunt costisitoare, sunt importante. Mai sunt și alte proiecte care vor decurge din această inițiativă. Și sunt convins că până la urmă Galileo va fi un proiect încununat de succes. Domnul profesor Prodi a menționat anumite momente de criză, anumite probleme, faptul că la un moment dat nu s-au găsit uh, suficienți parteneri, parteneriatul public-privat nu a dat roade, însă eu sunt convins că acest proiect va funcționa. Evident, va trebui să găsim și fonduri și este evident că această, acest domeniu de cercetare, domeniul spațial, este unul de viitor și cu siguranță vom găsi soluții. Din punctul meu de vedere, este un subiect vital. Și mă bucur, mă bucur de faptul că doamna Nibler tocmai este responsabilă cu acest raport, pentru că ea are multă experiență din proiectul Galileo, știe aproape toate detaliile și cred că este foarte important acest lucru este foarte important chiar și pentru anumite întreprinderi. Dacă ne gândim la acele întreprinderi care investesc în noile tehnologii, putem vedea aici un potențial de creștere. Iar cercetarea reprezintă, de fapt, motorul creșterii. Și am speranța că proiectul acesta va fi unul de succes. Mă bucur de faptul că putem demonstra că Uniunea Europeană este capabilă să fie la înălțimea concurenței față de ceilalți parteneri care s-au lansat într-o astfel de cercetare și care au această dimensiune a spațiului. La Comisiune. Mulțumim și dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, președinte. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să împărtășesc împreună cu membrii Comisiei dumneavoastră câteva idei care se află în, la baza inițiativei Comisiei și unele dintre aceste idei au fost deja evocate de membrii Comisiei dumneavoastră acum câteva minute. Cred că este foarte important să plasăm această comunicare a Comisiei într-un context, context economic, de criză pe care o traversăm acum. E o criză care necesită reforme structurale din partea noastră și care necesită din partea noastră o încurajare a competitivității industriale europene. Comisia este prima care recunoaște că industria este deosebit de importantă, mai ales industria spațială și ne va permite să ieșim din criză și să asigurăm o creștere și o redresare economică în Europa. Industria aceasta asta face parte din țesutul industrial european. E o parte deosebit de importantă care reprezintă în jur de 35.000 de locuri de muncă. Uh, are peste 6 milioane de uh, euro fonduri pe an, nu e un sector enorm în cifre absolute, ci este un sector deosebit de important în măsura în care acesta duce la inovație tehnologică care ulterior poate avea anumite aplicații concrete în alte sectoare industriale. Deci este evident că este un lucru fundamental, având în vedere serviciile pe care noi vrem să le prestăm față de cetățeni așa cum spuneau cei care au luat cuvântul înaintea mea. Iar Uniunea Europeană și instituțiile europene recunosc importanța sectorului spațial și pe măsură ce avansează negocierile pentru a uh, finaliza cadrul financiar multianual, observăm că în următorii șapte ani vom avea o sporire importantă a finanțării europene pentru astfel de programe uh, spațiale. Noastră știți foarte bine cum ar fi Galileo, Copernicus, cercetare spațială, orizontul 2020. Iar investițiile publice sunt deosebit de importante pentru industria spațială, pentru că 61% din aceste uh, fonduri depind de aceste investiții publice. Însă, în același timp, e vorba și de o industrie care are nevoie de o dezvoltare a laturii comerciale. E o industrie care funcționează bine, este puternică la nivel global, dar care în continuare mai are provocări importante cu care se va confrunta. Noi nu suntem singuri pe lume, avem și uh, concurenți care au niște obiective mai agresive, mai ofensive decât noi, mai avem și alți concurenți noi puteri emergente, de aceea Comisia a luat hotărârea să elaboreze această comunicare în ceea ce privește politica noastră în domeniul spațial pentru a vedea cum putem îmbunătăți cadrul în care funcționează această industrie în așa fel încât ea să fie cât mai inovatoare și cât mai competitivă. Și doamna Nibler s-a referit deja la obiectivele acestei comunicări, așa că n-am să repet. S-a referit și la faptul că această comunicare propune o serie de măsuri posibile care pot fi rezumate astfel, să vedem dacă putem îmbunătăți cadrul uh, reglementar pentru ca industria să funcționeze cât mai bine, accesul la diferite forme de finanțare și care ar putea să fie altele decât cele pe care le-am avut până în prezent, apoi să avem o viziune cât mai clară în ceea ce privește cadrul instituțional deosebit de important pentru a dezvolta această industrie apoi lansarea de navete spațiale și, în final, foarte important, pentru că am ascultat intervenția domnului Prodi, și anume protecția structurilor, uh, infrastructurilor spațiale. Comisia a prezentat o inițiativă care merge exact în această direcție, pentru că suntem conștienți de faptul că trebuie să protejăm aceste infrastructuri. Și comisia noastră va avea, cu siguranță, posibilitatea să se ocupe foarte curând de această inițiativă care are drept scop apariția unui sistem de alertă în cazul în care ar exista un risc de coliziune între diferite uh, obiecte care se află în spațiu. Și deci, noi, ceea ce ne dorim prin această nouă inițiativă, de asemenea, este să promovăm și curățarea spațiului, așa cum spunea domnul Prode. Și, în concluzie, doamna președinte, aș dori să spun că vom aștepta cu nerăbdare avizul Parlamentului European și ne interesează foarte mult să vedem care va fi acest, conținutul acestui aviz, uh, părerea dumneavoastră pe marginea propunerilor noastre, poate unele sunt mai prioritare decât altele, așa că va fi, din punctul nostru de vedere, foarte interesant să vedem care va fi și rezultatul muncii dumneavoastră. Bine, grație la Comisiune, la parola la colega. Mulțumesc Comisiei și acum dau cuvântul doamnei Nibler. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din inimă și colegilor care au luat cuvântul acum și care au venit deja cu propuneri pentru proiectul de raport. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei Europene. Cred că la această primă discuție a devenit deja foarte clar cât de importantă este importanța strategică a politicii spațiale în Uniunea Europeană. Ce importanță trebuie să aibă și importanță va avea. Este un sector mic, cu numai 35.000 de angajați, însă cred că pe plan strategic este foarte important și pe planul inovării se poate degaja ca un sector foarte competitiv. De aceea trebuie să nu pierdem din vedere nici chestiunea investițiilor care trebuie să fie garantate tocmai în acest sector. Domnule Prodi, uh, am ascultat ce ați spus. Într-adevăr, în această perioadă de criză e nevoie de susținere publică. La fel uh, ne gândiserăm și pentru Galileo. La vremea respectivă, din păcate, nu a mers așa cum ne-am așteptat și cred că am avut cu toții de învățat din această experiență. Cred că trebuie să creăm stimulente, să stimulăm și sectorul privat, însă uh, sperăm să fie lucrurile să stea altfel decât s-a întâmplat cu fondurile structurale pentru uh, Galileo. Tema deșeurilor spațiale este una foarte dificilă, v-ați referit la ea. Cred că este un subiect foarte delicat și trebuie tratat cu delicatețe mm, și la fel trebuie privită intervenția posibilă a Europei aici. Cine trebuie să se ocupe de deșeurile spațiale, spațiale, cine trebuie să le supravegheze, cine trebuie să le strângă, sunt subiecte foarte sensibile în acest domeniu concret. Și în comunicarea comisiei, uh, acest capitol este exprimat cam pe scurt, se spun prea puține despre acest subiect și sper cu, colegul, cu ajutorul colegilor din comisie să reușim să facem propuneri de ameliorare. Am uh, ascultat cu mare atenție ce a spus reprezentantul Comisiei Europene și anume că se uh, pregătește un sistem anticoliziune sau de alertă anticoliziune. Cred că trebuie să vedem cum va evolua totul și cu siguranță că pe detalii vom purta o discuție cât mai largă. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor. De ani de zile urmărim cu mare atenție proiectul Galileo la fel uh, și programele celelalte, de exemplu Copernicus uh, și corelarea cu uh, Horizon 2020. Noi considerăm că este foarte important să se facă. Detaliile vor fi puse la punct la trialog. Vă mulțumesc pentru comentariile numeroase și mă bucur că, ca și colegii, de ani de zile reușim să ne ocupăm de acest subiect și continuăm uh, să-l tratăm la noi în comisie. Iată că am discutat și astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnul Erfurt. Știu că ați și fost în spațiu, sunteți unul din puținii dintre noi de aici din comisie. Știu că aveți multe de zis. Colegul Prodi uh, și colegul Tozenovski se ocupă și ei de foarte mult timp uh, de acest subiect și Într-adevăr, pentru mine este important, doamnă președinte, să acționăm eficient și să reușim anul acesta să ajungem la o încheiere și să adoptăm raportul. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei Nibler. Am încheiat discuțiile din această dupămasă. La 5 jumătate începe reuniunea coordonatorilor și vreau să reamintesc uh, colegilor prezenți aici că mâine dimineață la ora 9 ne reîntâlnim aici și avem și vot. Mulțumesc, o seară bună!